So these states are very conservative, and some more than conservative are completely closed to. Uh... Mai mult decât atât, complet uh, opace, închise, în ceea ce privește uh, aplicabilitatea hotărârilor străine. În aceste cazuri, convenția, la momentul de față, ar reprezenta o um, îmbunătățire importantă pentru orice membru pentru uh, al Uniunii Europene uh, și de asemenea pentru Statele Unite. Hotărârile din uh, SUA și din tribunalele americane ar fi aplicabile în aceste state în varianta lor mai liberală. China și Japonia, pe de altă parte, recunosc uh, hotărârile străine doar uh, în măsura în care țara de origine a acelei hotărâri recunoaște hotărârile din aceste două state. Convenția ar însemna că aceste state ar merge și mai departe și ar accepta un regim mai liberal decât cel acceptat uh, de Convenția în forma ei actuală. Uh, este cazul Chinei, care a încheiat peste 30 de tratate bilaterale cu mai multe state din lume, printre care și 9 state membre. În aceste mm, acorduri bilaterale, China a acceptat baze ale jurisdicției care sunt mai liberale decât ce se regăsește acum în um, proiectul de convenție Deci obiectivul ar fi să ajungem la o convenție mai liberală între UE și mai multe state din lume, printre care China, poate Japonia și încă alte câteva state. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm următoarea, să ne punem în următoarea întrebare. La momentul de față, se pare că în negociere prioritar a fost să obținem acordul Statelor Unite de a se alătura viitoarei convenții, ceea ce explică de ce uh, Acum uh, convenția oglindește uh, dreptul american și este conservatoare. Există două consecințe uh, ale acestui fapt, că rezultatul este o convenție neambițioasă care în special duce lipsă de relevanță practică și nu permite recunoașterea aplicării hotărârilor în cazul în care uh, a avut uh, loc un delict sau uh, de dreptul responsabilității delictuale din statul în care s-a petrecut acțiunea. În aceste două instanțe este cel mai necesar să se aplice hotărârile străine. La momentul de față, conform convenției, Um, hotărârile nu pot fi aplicate în aceste cazuri, hotărârile străine. Ceea ce Statele Unite uh, este posibil să nu ratifice niciodată convenția. Ei sunt foarte activi uh, acum la negocierile de la Haga. Nu doar că au fost uh, activi, dar și uh, au și avut succes, au reușit să-și impună opiniile. Sunt chestiuni federale care ar putea duce la neratificarea niciodată de către Statele Unite a acestei convenții. Uh, este posibil ca fiecare stat din Statele Unite să decidă dacă va ratifica sau nu convenția. De aceea este foarte important uh, să ne întrebăm dacă este înțelept să um, uh, prioritizăm participarea Statelor Unite, uh, recunoașterea acestei convenții de către ei, ratificarea ei. Există și o alternativă. Poate că putem face o convenție mai ambițioasă între Statele Unite și între alte state care între UE, mă iertați, se corectează vorbitorul și alte state care uh, s-ar uh, bucura să urmeze standardele europene. În mai multe state asiatice nu s-ar fi incluse, desigur, um, Statele Unite, dar încă o dată nu avem nicio garanție că ei vor ratifica această convenție. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnilor profesori, pentru explicațiile dumneavoastră introductive și pentru uh, prezentarea analizelor. Aș vrea să văd dacă din sală există solicitări de intervenție. Domnul Fos are cuvântul. Äh, mulțumim pentru această prezentare, mulțumim de asemenea pentru posibilitatea de a adresa întrebări. Nu sunt foarte sigur dacă am înțeles corect ceea ce s-a spus și anume că dacă că Convenția de la Haga, în acest context, mai degrabă ar fi bine să fie privită ca o convenție cadru, astfel încât uh, să există o relație minimă cu toate statele și nu știu dacă aceasta a fost recomandarea, și anume că ar fi bine să existe convenții bilaterale pentru o recunoaștere sau o executare mai exactă a hotărârilor judecătorești. Nu am înțeles exact dacă aceasta era o recomandare. Acum, a doua întrebare. Aceasta se referă la Brexit. În ce măsură Marea Britanie va mai putea apela la aceste proceduri uh, judiciare, la recunoaștere pe viitor, probabil că doar în relația cu Irlanda sau poate mai degrabă în relația cu Irlanda acest lucru ar fi și mai relevant pentru Marea Britanie. Dar ar fi interesant de știu dacă există ceva pe această direcție. Cum se vor configura lucrurile pe viitor în ceea ce privește uh, relația aceasta cu Marea Britanie. V-ați referit de asemenea la Google, la protecția datelor. E bine, lucrurile au fost reglementate astfel încât, în cazul unor astfel de întreprinderi, să existe măcar un reprezentant în statele membre care să poată fi abordat pe subiectul protecției datelor. Aș vrea să știu dacă pe viitor sunt prevăzute modificări uh, în acest uh, domeniu, astfel încât cel care este responsabil, respectiv cel care acționa, acționează, să aibă și uh, titlul de reprezentare, astfel încât în acest context, în relația cu firma respectivă, să poată executa eventual anumite hotărâri judecătorești. Sunt doar niște idei, niște gânduri și v-aș fi recunoscător dacă ați putea să îmi răspundeți. Mulțumesc, nu mai sunt uh, înscrieri la cuvânt. Vă voi ruga, domnilor profesor, să răspundeți la întrebare. Mulțumesc. În ceea ce privește uh, întrebarea dacă propunerea este să elaborăm sau nu acorduri bilaterale, analiza uh, face următorul lucru. Um, analizează proiectul de convenție uh, ce ar însemna uh, um, abordarea acestei uh, convenții. Um, participanții la convenție ar fi în număr limitat, ceea ce înseamnă că nu va exista un sistem general de recunoaștere a hotărârilor externe, din, um, în special din partea statelor terțe. Uh, această convenție pentru statele uh, care o ratifică ar fi un instrument obligatoriu, iar propunerea analizează dacă, având în vedere conținutul actual care este foarte influențat de poziția Statelor Unite, dacă acest conținut ar putea fi viabilă și dacă am putea uh, realiza uh, chiar o convenție mai ambițioasă, având în vedere um, din punctul de vedere al um, standardelor care există în Bruxelles 1 um, bis. Uniunea Europeană și-ar putea um, pune și această problemă, pentru că avem mai multe alternative. Una este să ne punem problema să reglementăm la nivel intern, să reglementăm prin regulamente situația hotărilor din partea statelor terțe. Avem și posibilitatea de a încheia acorduri uh, bilaterale, dar uh, Convenția de la Haga este un acord multilateral, care, desigur, are limitări semnificative. Și uh, tocmai caracterul multilateral al negocierilor limitează aceste posibilități acestei convenții. În ceea ce privește implicațiile Brexitului, și uh, situația Convenției față de Brexit, în măsura în care vom reuși uh, să ducem la bun sfârșit această um, convenție și dacă în care ea devine realitate, participarea UE și eventual separat participarea uh, Regatului Unit ar crea un cadru pentru recunoașterea hotărârilor străine care ar înlocui regulamentul Bruxelles 1 pentru anumite subiecte. Acest Uh, nu, această convenție ar fi acoperită um, de um, convenția din 2005 în legătură cu alegerea jurisdicției um, favorabile, cele mai favorabile. În ceea ce privește problema protecției datelor, este important faptul că Convenția exclude din sfera de aplicare chestiuni legate de uh, calomnie, drepturile personalităților. ultimul uh, text uh, dorește sau ne gândim să și excludă cuvântul privacy. Deci sunt chestiuni care nu ar fi incluse în convenție. dacă o anumită întreprindere are active în UE, un stat membru, prin um, recunoașterea reciprocă a hotărârilor, ar putea um, să îți um, aplice hotărârile și atunci, în acest caz, poate că n-ar fi necesară aplicarea unui mecanism multilateral. Uh, may I just uh, ask for one clarification? Vreau să vă solicit o clarificare. Când uh, vorbiți despre UE și ratificarea de către UE a Convenției, crezi că aceasta este un uh, teren de competență, un domeniu în care UE are competență exclusivă sau nu? Da, cred că este un domeniu în care UE are competență exclusivă. Mulțumesc foarte mult, nu am alte solicitări uh, de luarea cuvântului, deci putem uh, continua direct cu punctul 19, care este o uh, audiere publică în legătură cu proiectul uh, hotărârilor de la Haga. Am ascultat acum prezentarea studiului în legătură cu Convenția de la Haga privind Convenția privind hotărârile și acum vom trece la experții invitați la audiere. Voi începe cu uh, cei trei reprezentanți ai DG Just, doamna Andrea Schulz, domnul Rosner și uh, doamna Elvina Morghite. Uh, nu știu dacă v-am pronunțat corect numele, doamnă. Dacă da, mă bucur. Ne veți uh, prezenta stadiul actual al negocierilor. Aveți împreună 15 minute. Vă mulțumesc. În prezentările noastre vom uh, prezenta acest proiect cu privire la sentințe, vom vorbi despre negocierile care au loc uh, în cadrul Convenției de la Haga și ne vom concentra pe ceea, ce s-a obținut și ceea ce încă trebuie soluționat. Acest proiect e foarte important pentru Uniunea Europeană. Comisia negociază în cadrul conferinței de la Haga pe baza directivelor de negociere adoptate de Consiliu în 2016. După cum am menționat deja în prezentarea anterioară, acest proiect a fost pornit a demarat în 1992 și a dus la adoptarea Convenției din 2005 cu privire la alegerea forumului jurisdicției. Convenție ratificată de UE în 2012. În 2012 proiectul a fost relansat prin înființarea unui grup de lucru care și-a încheiat uh, lucrările în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a sentințelor în 2014. The results, uh, uh Organul uh, de guvernare Consiliului, a Consiliului au convocat o comisie specială pentru redactarea proiectului de convenție. Deci, această comisie specială a fost convocată pentru a începe negocierile oficiale. Comisia specială s-a întâlnit de trei ori, în iunie 2016, în februarie și noiembrie 2017 și urmează să se întâlnească din nou în mai 2018 with the aim of finalizing the pentru a-și uh, încheia proiectul de text și pentru a-l uh, înainta uh, în vederea adoptării convenției. Conferința diplomatică va avea loc în 2019, un calendar care a fost deja aprobat de Consiliul de la Haga. In the conference that there is a big support for, for this flagship uh, legislative project. Există sprijin din partea tuturor membrilor Convenției de la Haga. Principalul obiectiv în termeni largi să se lesnească accesul la justiție prin recunoașterea și executarea sentințelor străine, domeniul comercial, al investițiilor, sunt avantaje prin sporirea certitudinii juridice și a reducerii de costuri, mai ales când e vorba de tranzacții transfrontaliere. Așa cum am indicat și profesorii, în Uniunea Europeană nu există o legislație uniformă în ceea ce este recunoașterea și executarea sentințelor străine. Situație care creează nesiguranță juridică și la nivel internațional nu există un mecanism suficient de funcțional care să asigure acest lucru. Deci cea mai ușoară cale de a remedia această lipsă de certitudine juridică este um, să se acționeze la nivel bilateral, un nivel care e mai adecvat decât cel european. Deci se acționează bilateral cu țări terțe. Cadrul multilateral oferă uh, posibilități diferite pentru a crea un mediu favorabil companiilor și cetățenilor europeni. Și ne asigură de asemenea că și sentințele emise de tribunalele europene vor fi recunoscute uh, în aceleași condiții contractuale în cadrul convenției. Asta a fost introducerea. Dacă îmi permiteți, îi dau cuvântul uh, colegului meu care va continua și ne va spune ce anume s-a obținut până acum, domnul Rosner. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru inițiativa de a organiza. Uh, like my colleague was saying, this project is ongoing for uh, Uh, at least two years now on this particular uh, draft convention. Uh, what has been agreed? Acum, în ceea ce privește efortul de redactare a acestui proiect de convenție, ce s-a stabilit până acum? Această convenție va oferi niște obligații pentru a recunoaște și executa sentințe din partea emise în țările contractuale. Însă o recunoaștere și executare mai favorabilă a sentințelor sub legislația națională va fi în continuare la dispoziție. Convenția în dreptul civil și comercial, deci se va aplica în dreptul civil și comercial, acoperind o serie de domenii. Convenția se va aplica sentințelor uh, în ceea ce privește contractele de angajare, ce țin de drepturile consumatorilor și va oferi un nivel de protecție părții mai vulnerabile a angajatorilor, angajatorilor respectiv consumatorilor, când uh, sentința e împotriva lor. Când temeiul jurisdicțional a unui contract, de pildă, nu se va aplica în ceea ce privește dreptul consumatorilor. Sentințele uh, din, mm, vizate de convenție fie că e vorba de decret, de ordin sau de sentință, nu vor uh, acoperi uh, măsurile intermediare de protecție, ci soluționarea litigilor și se va înființa un sistem pentru executarea inițială a sentințelor străine dacă tribunalul de origine a emis sentința pe baza unui temei jurisdicțional stipulat în convenție, așa numită jurisdicție indirectă. tribunalul către care se face solicitarea va putea să refuze recunoașterea sentinței pe baza mai multor motive, politici publice sau o încălcare uh, a anumitor reguli de procedură cu privire la părât, de pildă faptul că nu s-au uh, prezentat documentele de instrucție sau că nu există o perioadă de timp suficientă pentru uh, a-și pregăti apărarea în cazul părâtului. În același timp, convenția oferă flexibilitatea pentru o certificare mai largă la nivel internațional. În anumite chestiuni specifice în care interesul național e puternic, Uh, deci, acestor domenii uh, se va putea opționa pentru a, um, neaplicarea convenției. După cum spuneam, încă nu s-au soluționat toate chestiunile la negocieri și colega mea, Andreea Schulz, se va referi la aceste aspecte afternoon to everybody, also from my side. Vă mulțumesc și vă salut și eu. Domnule președinte, stimați eurodeputați, eu e onoare să mă aflu la această audiere cu privire la acest proiect important. E prima audiere pe care o organizat pe această temă și nici ultima, cred eu, dar fi cum evoluează lucrurile. Mai există câteva chestiuni nesoluționate. Cel mai important element din punct de vedere tehnic dacă litigiile ce țin de proprietatea intelectuală ar trebui să fie incluse în sfera de aplicare a convenției. E o chestiune deschisă, deoarece cei uh, din domeniul proprietății intelectuale au uh, avut la cunoștință existența proiectului relativ târziu. Deci e important pentru a ne constituie o părere să analizăm documentul pregătit uh, de reprezentația dreptului uh, privat internațional um, în legătură cu proprietatea intelectuală. Deocamdată nu avem decât niște mm, păreri preliminare uh, Vom vedea dacă se va include sau exclude proprietatea intelectuală din text, deci asta e practic între paranteze pătrate și o facem pentru a înlesni negocierile. Dacă nu, negocierile ar fi devenit foarte dificile, însă o comisie specială se va întâlni în mai anul acesta și chestiunile de proprietate intelectuală nu vor fi abordate în principiu, mai ales uh, acele prevederi care acum sunt între paranteze pătrate, ce vrem să așteptăm următorul document pentru a ne consulta cu părțile implicate în acest domeniu și asta nu ne privește doar pe noi, noi, ci toate delegațiile au considerat că e nevoie de mai mult timp pentru a găsi soluția adecvată pentru acest domeniu atât de important al proprietății intelectuale. Acum avem păreri împărțite din partea celor uh, din acest domeniu al proprietății intelectuale în ceea ce privește includerea sau excluderea acestui domeniu din uh, sfera convenției, însă oricum discuțiile vor evolua. De asemenea, trebuie să se negocieze și să se discute mai mult asupra unui alt lucru important. Dacă sentințele emise de tribunale care nu sunt uh, tribunale unui singur stat, însă care aparțin, sunt comune uh, unuia sau mai multor state, ar trebui de asemenea să fie incluse în convenție. Și aici e vorba de proprietatea intelectuală când ne gândim la Tribunalul uh, Brevetelor, de pildă, sau la tribunalele din Benelux. E un subiect foarte important pentru noi, însă pentru alte părți negociatoare e un concept uh, foarte îndepărtat. Deci de aceea trebuie să... și străin, și de aceea trebuie să mai mm, uh, discutăm. Un alt lucru care trebuie șlefuit. Uh, sistemele juridice neunificate, așa numite clauze federale, când anumite state pot avea o uh, uh, un drept diferit, de pildă dreptul la reședința obișnuită poate fi înțeles în mod diferit de la o regiune la alta, chiar în același stat. Sunt chestiuni foarte dificile și încă nu s-a hotărât dacă va fi o regulă în ceea ce vrește costurile procedurilor legate de recunoașterea și executarea sentințelor. Există probleme de non-discriminare și, în general, în legătură cu Uh, ordinele privire la costuri, care sunt diferite în sine de sentințe. Acum, imunitatea de stat, toți cred că aici nu e vorba de ceva civil sau comercial, însă există părți uh, interesante într-o excludere mai generalizată, iată încă o chestiune ce trebuie soluționată și după, și așa cum ne-au spus cei doi profesori, includerea sau excluderea chestiunilor ce țin de dreptul la intimitate, privacy. Un punct uh, ridicat în discuție și de UE. Calomnia e deja exclusă. Conceptul de calomnie e diferit de la un sistem juridic la altul. În acele sisteme juridice în care uh, calomnia reprezintă o informare greșită, acolo poate dreptul la intimitate se referă la informațiile corecte, deci ei vor interpreta lucrurile diferit. Deci vă spune că orice e spus fără permisiunea persoanei vizate poate constitui o calomnie. Și în sfârșit încă două chestiuni tehnice, dar foarte importante. încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, dacă validitatea e prezentată ca argument al apărării. Ce faci cu predeterminarea validității, de exemplu, în cazul uh, unei sentințe ce ține de partea financiară. Toate delegațiile par să fie mm, destul de generoase aici. Tratatele mai recente pot avea întâietate fața Convenției, dar trebuie să se vadă exact cum se va face această potrivire. Oricum, majoritatea chestiunilor sunt discutate acum în cadrul mai multor grupuri de lucru care vor raporta în fața Comisiei Speciale în luna mai. Se intenționează ca următoarea reuniune a acestei comisii să fie ultima pentru a încheia toate articolele ce urmează să fie înaintate după aceea conferinței la nivel diplomatic. Deci nu sunt pentru redeschiderea întregului dosar. Încă un comisar dincolo de proiect și referitor la proiectul de lucru al uh, conferinței, Convenției de la Haga. Pentru noi e foarte important să armonizăm jurisdicțiile la nivel internațional. Am fost de acord să discutăm despre recunoaștere și executarea sentințelor în primul rând și să o facem separat, de jurisdicții dacă vom avea un acord de, cu privire la un pachet pentru a avea o încercare ulterioară de a armoniza jurisdicții la nivel internațional, așa cum s-a făcut în cadrul regulamentului Bruxelles 1. Asta s-a hotărât în martie 2016 și a fost reiterat de Consiliul JAI din martie anul acesta, de la Haga. Însă, în trecut, am dat seama că e foarte uh, complicat să negociezi cele două proiecte concomitent și de aceea s-a hotărât ca grupul de experți care se ocupă de armonizarea regulilor de jurisdicție să se reîntâlnească uh, imediat după mm, ce la conferința diplomatică va fi adoptată această primă convenție internațională cu privire la recunoașterea și executarea spendințelor străine și asta se va întâmpla în martie anul viitor. Vă mulțumim foarte mult. Give uh, the floor to... Mm, Acum voi da cuvântul doamnei Ning Of the permanent... Uh, Funcționar înalt al biroului permanent al Convenției de la Haga, care ne va da lămuriri în legătură cu viitorul acestui proiect. Aveți cuvântul timp de 10 minute, estimată doamnă. And thank you, Chair. Bună ziua, mulțumesc. Uh, stimate domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a participa și a putea prezenta acest uh, proiect important. Uh, acum doi ani un coleg de meu a fost aici pentru a vă prezenta uh, începuturile acestui proiect. Acum, iată, noi vă prezentăm proiectul într-o fază mai avansată. Uh, Colegii de la Comisia Europeană, colegul meu, v-au oferit uh, câteva detalii cu privire la uh, acest proiect, așadar eu mă voi uh, focusa pe obiectivele sale și beneficiile pe care le aduce. Și înainte aș dori să uh, spun câteva cuvinte cu privire la uh, conferința de la Haga pentru dreptul internațional privat, cea pe care o voi prezenta astăzi. Uh, Um, probabil că știți foarte bine ce este această organizație, pentru că Uniunea Europeană este membru din 2007 în această uh, organizație. Această conferință de la Haga este o organizație interguvernamentală înființată în 1893, așadar anul acesta sărbătorește 135 de ani de la înființare. Uh, Vorbim de 173 de membri. Uniunea Europeană este unul dintre membrii cei mai activi în cadrul conferinței de la Haga. Înainte de a trece la uh, proiectul privind hotărârile judecătorești, aș vrea să vă spun cum stau lucrurile în ceea ce privește uh, recunoașterea și hotărârea uh, hotărârilor judecătorești străine în general. Acestea sunt tratate numai de legislația națională în uh, convenții și tratate bilaterale, în uh, regulamente cum ar fi Brussels 1, uh, varianta reformată, și multe companii europene, dacă apare o hotărâre judecătorească care este exprimată de o instanță din Uniunea Europeană, e bine, se întreabă care este legislația care se aplică, mai ales dacă hotărârea trebuie implementată în China sau în Statele Unite. Într-un astfel de caz, cooperarea judiciară în materie civilă și în ceea ce privește dreptul internațional privat decide că există un for uh, adecvat care stabilește care sunt uh, regulile comune pentru recunoaștere și executare. Conferința de la Haga este așadar aceea care unifică progresiv uh, regulile în domeniul dreptului internațional privat. Colegii mei, profesorii, au discutat despre istoria acestui proiect și doresc doar să mai menționez uh, un lucru care se referă la Convenția din 2015, prima convenție, uh, Convenția nu reglementează numai jurisdicția exclusivă, cea care este aleasă de către părțile implicată. Este vorba despre tranzacțiile business to business și în acest moment vorbim despre 80 de membri, inclusiv Uniunea Europeană, Mexic, Singapore și toate statele membre, cu uh, excepția Danemarcei, Uh, cu toate acestea, uh, Australia lucrează și ea um, și dorește să acceadă la convenție. Sperăm că anul viitor va fi capabilă să facă acest lucru. Aș dori să uh, vă vorbesc și despre continuarea uh, proiectului și să vă spun că de fapt să repet ceea ce au spus colegii mei și anume că au fost două mandate care au fost uh, acordate în 2012 de, de organismul uh, abilitat, deci două mandate, un grup de lucru cu privire la recunoaștere și executarea hotărilor judecătorești apoi uh, acela care se referă la alegerea jurisdicției potrivite. Vă voi spune câteva cuvinte cu privire la uh, evoluția activității în aceste grupuri de experți ceva mai târziu. După câteva ședințe uh, intense uh, ale grupurilor de lucru, proiectul a ajuns la etapa în care se desfășoară negocierile. Au avut loc trei întâlniri speciale ale grupurilor, uh, Ultima va avea loc pe 24 mai, uh, așadar uh, într-o lună de acum încolo. Dacă totul merge bine, sperăm ca proiectul de convenție va fi uh, adoptat de Comisia Specială și va aduce la o sesiune diplomatică care să urmeze ulterior. Dar vă voi prezenta acești pași ceva mai încolo. Pentru noi acestea sunt uh, preocupări prioritare. Aș putea să-mi controlez singură prezentarea PowerPoint, vă rog? Există această posibilitate? Vă rog, uh, dacă se poate să mai înaintați un pic cu prezentarea, nu suntem acolo unde trebuie. Bun. Obiectivul convenției uh, a mai fost uh, numit de către colegii mei. Eu uh, aș vrea să spun că principalul obiectiv este promovarea uh, dreptului internațional comercial, investițiile și mobilitatea prin uh, cooperarea uh, internă. În felul acesta se facilitează accesul la justiție și se elimină riscurile care uh, sunt asociate tranzacțiilor transfrontaliere. Aș vrea să subliniez un lucru în acest moment și anume relația cu uh, Convenția privind alegerea jurisdicției din 2005. Au existat uh, o serie de discuții cu privire la aceste lucruri și în ceea ce privește recunoașterea și executarea reciprocă, ambele instrumente înlesnesc. uh, recunoașterea reciprocă și executarea hotărilor judecătorești uh, pronunțate în străinătate. Trebuie să ne gândim și care sunt uh, beneficiile, pentru că adesea nu există această posibilitate de recunoaștere reciprocă și executarea hotărârilor judecătorești în relația cu țări terțe. Și vorbim aici despre două beneficii importante pe care le aduce această convenție. Dacă un cetățean al Uniunii Europene și Uniunea Europeană este parte la convenție, un cetățean european uh, primește o hotărâre judecătorească care poate fi uh, executată într-un alt stat contractant. Asta înseamnă că nu este nevoie de inițierea altor proceduri în celălalt stat. În felul acesta sunt reduse costurile, de asemenea hotărârea judecătorească va fi executată și timpul este de asemenea redus justiția va fi obținută mai rapid și la costuri mai reduse, deci este totul mai rentabil. De asemenea, se îmbunătățește predictibilitatea întregului proces și cetățeanul european va putea să urmărească modul în care uh, se desfășoară lucrurile și va putea să facă alegeri bine informate și să se prezinte la împățișări uh, mult mai sigur pe sine. Printre alte beneficii, se numără și uh, contribuția esențială la uh, statul de drept și, de asemenea, o contribuție esențială la uh, uh, alte valori pe care uh, le promovează Uniunea Europeană și Consiliul Națiunilor Unite. Uh, orice hotărâre judecătorească, mai ales dacă ne gândim la cele uh, pronunțate de curțile uh, pentru uh, drept comercial internațional, um, e bine, acestea vor putea fi exportate. Deci, curțile uh, de justiție vor putea să circule judecătoare judecătorești între ele, vor putea să le circule chiar și în afara Uniunii Europene și cred că acesta este un mare câștig pe care îl aduce Convenția la Uniunea Europeană. Aș dori de asemenea să menționez că, datorită incertitudine juridice în creștere, lucrurile, odată cu adoptarea Convenției, vor merge ceva mai bine următorii pași. Într-o lună de acum încolo va fi uh, reuniunea Comisiei Speciale la care se vor discuta șapte aspecte principale. Proprietatea intelectuală nu uh, va fi tratată de ele. Apoi, dacă de aici derivă un proiect de convenție fezabil, atunci va mai avea loc o sesiune diplomatică la mijlocul lui 2019. Mandatul a fost acordat uh, de Consiliul Conferințelor. Această sesiune diplomatică durează două până la trei săptămâni, deci, în principiu, toate prevederile pot fi redeschise la negociere și renegociere în cadrul acestei sesiuni diplomatice. Este vorba de asemenea de uh, recunoaștere și executarea hotărârilor. Și apoi va urma o întâlnire a grupurilor de experți, la scurt timp după aceea, în care uh, vor fi examinate uh, aspecte care vizează jurisdicția directă. Acest uh, acest grup de experți, după cum spuneam, va putea să examineze numai aspectele legate de, jurisdicția directă și materia asociată. Cu siguranță, această convenție va aduce beneficii pentru cetățenii europeni și pentru companiile europene. Vor fi, de asemenea, copiate anumite modele din regulamentul Bruxelles 1 reformat. Mulțumesc! Mulțumim și noi, stimată doamnă! Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Beatrice Dezeie. Sper că am pronunțat corect numele dumneavoastră, doamnă. Da, este corect. Din partea CCBE, Comisia pentru uh, Drept Privat European. Paolo Zavuca. Bună ziua! Sur ce proiect, auquel euh, nous sommes globalement favorables, puisque... Euh, Schimburile comerciale transfrontaliere în întreaga lume, nu doar în Uniunea Europeană, pot duce la probleme dacă hotărârile nu uh, capătă forțe executorie în țările Uniunii Europene, dar nu numai. Trebuie să aducem mai multă certitudine juridică în litigiile internaționale și uh, acest lucru poate um, să atragă prezentarea mai multor plângeri în fața tribunalelor europene dacă acestea uh, devin competente și în cazurile internaționale. Totuși trebuie să ținem cont și de riscurile existente. Pentru că în cazul tribunalelor europene, statele membre pot um, fi um, obligate să recunoască um, hotărâri ale statelor terțe în care nu există garanții în ceea ce privește um, procedura aceasta noi să la standardele europene. Trebuie ca procedurile să fie suficient de ample pentru a ne putea permite să evităm recunoașterea judecăților hotărârilor care nu sunt uh, pronunțate după o deliberare la standardele europene. Dacă nu, ar, dacă nu există jurisdicție comună pentru interpretarea convenției, um, trebuie să um, putem uh, interpreta cel puțin dispozițiile regulamentului, regulamentelor Bruxelles 1 și Bruxelles 1 uh, bis. În principiu, uh, CCBE favorizează o abordare amplă care să cuprindă recunoașterea și executarea, punerea în aplicare a deciziilor, dar și recunoașterea jurisdicției. Pentru că dar poate că e mai bine să ne limităm doar la recunoaștere și la punere în aplicare. Dar ne-ar, plăcea, ne plăcea ca ambele subiecte să fie tratate uh, în, uh, în text. În ceea ce privește sfera de aplicare și uh, derogările, în ceea ce privește noțiunea de judecată, suntem de acord cu uh, definiția uh, la care s-a uh, rămas. Uh, hotărârea nu ar putea Uh, să se aplice în cazul în care hotărârea s-a pronunțat fără citarea pârâtului. CCBE a estimat că ar fi pentru introducerea măsurilor provizorii dacă acestea ar fi definite printr-o listă exhaustivă. Condiția pentru includerea acestora ar fi uh, citarea um, părâtului. Pentru um, hotărârile automate ar trebui uh, să fie notificat actul um, de deschidere a unui proces, motivul de refuz din articolul 7 ar trebui uh, să fie unul imperativ, uh, Printre documentele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii, um, se numără și documentul prin care se deschide procesul. Tranzacțiile judiciare au fost și ele incluse în uh, convenție. Lucrul acesta era solicitat de noi de mai mulți uh, ani. Noi uh, ne bucurăm că a fost inclus în text, cu anumite condiții enumerate în mod corect în text. De la derogări, dacă puteți să ne arătați următorul diapozitiv, am salutat reintegrarea contractelor de consum și de muncă în măsura în care consumatorii și uh, salariații beneficiază de anumite garanții suplimentare față de alte părți uh, la litigiu. Am notat că în articolul 19 al proiectului actual există posibilitatea ca statele membre să in, includă derogări în cazul de interes deosebit, uh, iar uh, ri, dacă sfera de aplicare ar putea fi restrânsă de anumite state membre, riscăm să există sfere de aplicare dispersate, diferite și nu am fi favorabil acestui lucru. Am inclus uh, procedurile, am, am, intro, am menționat și excluderea arbitrajului și a procedurilor asociate. Convenția ar avea limite importante în ceea ce privește protecția vieții private. În ceea ce privește recunoașterea și executarea hotărârilor, notăm că filtrele juridic jurisdicționale introduc uh, reguli de competență indirectă, indirecte, lucru pe care îl salutăm. Consumatorii și salariații sunt părți ce trebuie să fie protejate în mod deosebit față de alte părți. Filtrul jurisdicțional uh, presupune Um, acceptarea Tribunalului de Origine de către părât. CCBE um, dorește ca părâtul să fi fost informat de consecințele consimțământului acordat în ceea ce privește viitoarea recunoaștere și până în aplicarea hotărârii. Uh, în ceea ce privește obligațiile contractuale, un punct pe care îl considerăm important, trimiterea la locul în care se execută obligația riscă să creeze probleme de interpretare bine cunoscute în cadrul regulamentului Bruxelles 1 bis, uh, determinarea locului de executare a obligației uh, conform acordului părților sau a dreptului aplicabil contractului trebuie să fie stabilite de uh, judecătorul statului în care este necesară recunoașterea. Problema ar fi deci una spinoasă și ar putea genera litigii conexe excepția, uh, derogarea spune că nu trebuie recunoscut, uh, nu trebuie neapărat recunoscută hotărârea în anumite condiții. Dacă nu există un tribunal suprem în uh, care să decidă aceste chestiuni, tribunalele au o anumită marjă de uh, decizie. CCB consideră că pentru, mar, pentru uh, vânzarea de marfă, mărfuri și servicii, cele mai frecvente tipuri de contracte, ar trebui să fie reinterpretate reintrodusă dispoziția din Bruxelles 1 bis, care spune că pentru vânzarea mărfurilor locul de execuție este locul statului uh, contractant sau uh, uh, locul unde ar fi trebuit să fie livrate mărfurile și pentru furnizarea de servicii locul în care serviciile au fost sau ar fi trebuit să fie furnizate. Acest lucru aduce la o, fur, la o simplificare importantă și uh, CCB ar dori ca aceste dispoziții să fie incluse în proiectul final de convenție. Uh, următorul diapozitiv, în ceea ce privește măsurile de refuz de recunoștință sau de executare, CCB a cerut integrarea motivelor de refuz și în Convenția uh, de la Haga privind acordurile privind alegerea jurisdicției. Totuși avem o observație. La articolul 7.1d, conform căruia recunoașterea executării poate fi refuzată dacă procedura în fața instanței de origine contravenea acordului în virtut virtutea căruia uh, trebuia să se judece cazul la un tribunal altul decât cel din țara de origine, am vrea să adăugăm, um, cu excepția cazului în care uh, s-a ales uh, jurisdicția statului de origine, ceea ce este în acord cu alte um, acorduri privind alegerea jurisdicției. Uh, motivele de refuz lipsite de uh, caracter obligatoriu, ar trebui să ne întrebăm dacă n-ar trebui ca ele să devină obligatorii. Și ultimul punct, CCBE a uh, spus că în cazul de daune și interese, de refuz de daune și interese, ar trebui să fie recunoscute în statele europene. În concluzie, CCB este favorabil proiectului, dar uh, vrea să existe procedură contradictorie și uh, drept de apărare, drept la apărare. E bine ca dreptul european să fie recunoscut în sănătate, dar trebuie să fim atenți uh, pentru a apăra drepturile cetățenilor europeni dacă există, jude- hotă- există procese care se derulează în state terțe care riscă să încalce drepturile cetățenilor europeni și uh, Uh, drepturile fundamentale ale acestora. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă! În final, uh, îi dau cuvântul domnului Ilias Conteas, Intellectual Property Senior Advisor de la Business Europe. Aveți uh, încă o dată 10 minute. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor! Voi aborda o chestiune ridicată în discuție deja de comisie și anume o eventuală includere a drepturilor de proprietate intelectuală în sfera de aplicare a acestei convenții. Așa cum a spus foarte clar uh, Comisia, noi am fost înștiințați în legătură cu aceste discuții doar anul trecut, iar uh, impactul potențial asupra drepturilor de, de proprietate intelectuală este major. Deci am început discuțiile cu Comisia în uh, vederea stabilirii unei uh, poziții. Acum, în ceea ce privește includerea drepturilor de proprietate intelectuală, nu uh, suntem pentru includerea acestea în sfera de uh, convenției. Uh, brevetele, uh, designurile ar trebui excluse din uh, convenție. Dreptul de proprietate intelectuală e foarte complex și ne temem că ne vom confrunta cu consecințe neașteptate dacă um, se va ajunge la o concluzie. Așa cum spunea predecesoarea mea, există o problemă de interpretare nu există o curte care să aibă o instanță care să aibă posibilități de interpretare exclusiv în ceea ce privește Convenția de la Haga. Și ca să continui, conflictul cu actualele tratate de proprietate intelectuală. Și aici cel mai vechi tratat e Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, care se bazează pe două principii fondatoare, tratamentul național și independența brevetelor. Tratamentul național înseamnă că fiecare stat membru conferă același nivel de protecție ace- celor uh, care sunt uh, din exterior, dar și același căi de atac împotriva unui, uh, unei încălcări în Convenția de la Haga ar fi de conceput ca o țară care adera la Convenția de la Paris să fie obligată să execute o sentință străină care nu ar trebui să fie executată conform legislației naționale sau ar fi executată diferit. Următorul diapozitiv, al doilea principiu, independența uh, brevetelor. Brevetele au o natură teritorială. Soarta unui brevet într-o țară va fi independentă de soarta brevetului pentru aceeași invenție în altă țară. Convenția de la Paris stipulează acum că acest principiu trebuie înțeles într-un uh, mod uh, nerestrictiv. Executarea unei hotărâri judecătorești străine înseamnă o confirmare tacită că uh, a fost acordat brevetul respectiv. Din analiza noastră, credem că există marjă de compromitere aici a independenței țării de execuție. Mai ales dacă brevetul pentru aceeași invenție încă nu fusese acordat în țara de execuție. Și dacă țara de execuție, de exemplu, a refuzat să ofere brevetul sau a spus că invenția respectivă nu poate fi brevetată. Următoarea convenție în domeniu uh, obligă statele membre Următorul slide. Noi credem că includerea dreptului de proprietate intelectuală, așa cum le definesc eu, uh, duce beneficii limitate. În marea majoritate a litigiilor ce țin de proprietatea intelectuală, principalele căi de atac sunt uh, somațiile. Acum, diferența de drepturi procedurale și materiale, de drept procedural și materiale, fac uh, ca somațiile să nu fie de, ne, de dorit acum. Astfel de aranjamente sunt dezirabile doar dacă există un corp juridic aliniat cu proceduri uh, prestabilite și nouă ni s-a spus că acestea ar putea fi elaborate ulterior. Doar în Tribunalul Brevetelor Unilater- Unit s-a um, obținut acest lucru, însă știm cu toții că încă nu a fost testat totul și așteptăm cu nerăbdare unul din noi să vedem dacă acest uh, tribunal unificat al brevetelor va deveni sau nu realitate. Acum, ca să încercăm să vedem beneficiile. Am spune că doar căile de atac financiare, um, de fapt, um, Uh, despăgubirile financiare ar putea avea un efect. Însă majoritatea cazelor, cauzelor de proprietate intelectuală intervin înainte să se stabilească despăgubirile, mă scuzați. Uh, de obicei, uh, să ajunge la o înțelegere înainte. Deci beneficiile par limitate. Și din discuțiile cu membrii noștri nu suntem Uh, conștienți care ar fi exista cazuri în care un părât uh, trebuie să ceară executarea unei uh, sentințe cu privire la uh, um, um remedierilor. Ne îngrijorează faptul că va exista foarte multă nesiguranță în ceea ce privește interpretarea. Fără să putem soluționa lucrurile, s-ar putea să există o litiga, o încercări de, de a intra în litigii și asta în mod uh, planificat pentru a putea profita de pe urma unor jurisdicții mai favorabile. Deci costurile vor fi mai mari pentru companii și vor fi costuri mai mari pentru executarea tuturor acțiunilor ce țin de proprietatea intelectuală. Vă auzit că discuțiile sunt în curs și așteptăm continuarea acestor discuții cu Comisia Europeană. S-a menționat că se așteaptă și un document din partea documentului pentru a, solu- pentru a analiza problema dreptului de proprietate intelectuală, deci așteptăm să primim acest document, să-l discutăm cu Comisia pentru a ne asigura că avem o abordare europeană coordonată pe acest subiect, care să oglindească și poziția părților interesate. Și cu acestea țin să vă mulțumesc uh, foarte mult. Thank you very much, sir. Uh, now Uh, the time has come uh, a venit momentul ca membrii noștri să adreseze întrebări. Domnul Fos. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și celor care au contribuit la această discuție. Am uh, întrebări oarecum diferite, care nu sunt neapărat structurate, însă poate că fiecare se va simți vizat. Uh, s-au uh, pronunțat anumite cuvinte cheie. De exemplu, care sunt principiile de bază sau standardele comune de la care ar trebui să începem să construim? Pentru că este important să vorbim despre standarde egale pentru a nu pune sub semnul întrebării uh, modul de a aduce totul la un numitor comun. De asemenea, întrebarea cum se obține o interpretare, o aplicare unitară a acestor reguli? Cum putem asigura asta? Pe de altă parte, ce se întâmplă dacă un stat nu respectă deloc aceste prevederi comune? Există sancțiuni, criterii de excludere sau ce alte măsuri ar putea exista? Iar o întrebare adresată reprezentantei CCBE. De ce o procedură de arbitraj? Pentru că adesea nu este vorba numai despre aspecte de timp, de celeritate, ci câteodată este vorba despre neînțelegeri la un alt nivel. Și poate că acestea trebuie înlăturate într-o primă etapă. Și dacă îmi permiteți, mai am trei întrebări în același context cum uh, se prezintă lucrurile. În ceea ce privește recursul colectiv și deciziile pronunțate, există prevederi uh, speciale sau idei speciale astfel încât să existe niște standarde comune, unitare, care să se găsească la baza acestora sau Apoi, ne aflăm într-o perioadă în care cercurile culturale sunt tot mai bine delimitate. Deci, din nou revin la standarde și la ce ar putea contribui la acestea. Însă, pe de o parte, mai ales în domeniul dreptului civil, al materiei civile, avem uh, stiluri de viață care în alte cercuri culturale nu sunt recunoscute ca atare, nu pot fi recunoscute pentru că se abat de la ceea ce reprezintă un standard pentru noi. Dacă este să ne gândim la um, zona islamică, de exemplu, la hotărâri care sunt pronunțate acolo, pornind de la o bază care la noi nu este recunoscută, de exemplu, o bază religioasă, de exemplu, un temei de așa natură, care nu este compatibil, de exemplu, cu sistemul nostru juridic cum uh, abordăm astfel de situații. Și de asemenea trăim într-o perioadă în care câteodată statele pot uh, abuza de anumite hotărâri judecătorești, pentru că pot exista anumite judecă- uh, hotărâri judecătorești manipulate politic. Mă gândesc, de exemplu, și la Turcia și nu vreau să spun că toți cei care au atitudinea anti-turcă sunt imediat teroriști. Dar poate că uh, susținătorii lui Gülen uh, um, ar putea fi supuși unor represalii ca urmare a unei măsuri. Și atunci ar putea să existe o decizie judecătorească care să fie motivată politic, dar care să nu fie compatibilă cu standardele noastre occidentale. Nu știu dacă puteți răspunde la toate aceste întrebări, dar acestea sunt uh, preocupările mele în acest moment. Pentru că mă gândesc la toate aceste sisteme juridice uh, diferite, dar care vorbesc de o bază corectă, recu- uh, comună, recunoașterea și executarea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Și trebuie să ne gândim că avem uh, cercuri culturale diferite, motivație politică diferită, anumite specificități și particularități în ceea ce privește recursuri colectiv uh, și atunci putem să ne gândim la eventuale uh, probleme care ar putea să apară. Președintele, mulțumesc. Domnule Breton. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să le mulțumesc tuturor uh, oaspeților de astăzi care ne-au oferit o imagine foarte completă a um, situației uh, lucrărilor la Convenția de la Haga în ceea ce privește dreptul internațional privat. E foarte interesant să vedem că ne orientăm către un principiu de circulație a hotărilor judecătorești, termen utilizat. Prima mea întrebare următoarea. Dacă această conferință va ajunge la bun sfârșit, putem uh, ajunge la recunoașterea principiului liberei circulație a hotărilor judecătorești și cel de-al doilea punct. Uh, am înțeles foarte bine că e un principiu care trebuie însoțit de excepții, de derogări. Deci există anumite temeiuri pentru a refuza recunoașterea sau executarea unei sentințe. Deci aici vreau să știu dacă, referitor la acest punct, negocierile sunt destul de... Um, sunt întoi sau uh, în ce stadiu? Acum, noi salutăm ideea ca hotările judecătorești din noi să fie exportate peste tot în lume, bineînțeles, însă nu prea ne atrage posibilitatea inversă și mă bucur să văd că și unul din oaspeți a exprimat aceleași îndoieli. Deci aceste motive de refuz trebuie să fie suficient de existe pentru a refuza să executăm anumite hotărâri de către în Europa. S-a dat uh, exemplul uh, Uh, la care se referea și domnul Fos, uh, anumite principii religioase care influențează dreptul islamic, ar fi greu de executat la noi. Uh, deci a doua chestiune, ce este întâmplă cu aceste motive pentru a refuza recunoașterea și executarea unei hotărâri? Al treilea rând, dacă aceste motive de refuzare duc la marginalizarea hotărârilor judecătorească din anumite țări nu ar condamna asta cumva convenția, deoarece nu ar mai exista o reciprocitate. Au mai evocat statele musulmane. Dacă de fiecare dată tot uh, venim și prezentăm uh, temerile, nu știu, poate că și ei ar putea avea același drept. Acum, poate am înțeles eu. Se spunea că Danemarca nu participă la negocieri. Mi-am pus întrebarea. Am înțeles eu bine? Danemarca e exclusă? și și-a dorit să fie exclusă și din ce motive. Și în ultimul rând, principalul lucru, va fi o convenție ușor de pus în practică? Cam amândoi el, deoarece nu e prevăzut niciun mecanism pentru a face presiune asupra jurisdicțiilor naționale să interpreteze textele în mod uniform de jurisdicție naționale vor avea o marjă de manevră importantă pentru a interpreta textul, deci riscăm să avem interpretări foarte divergente. Și ce soluție se propun asta? Mulțumesc! Foarte bine! Our distinguished experts are not requested Uh, each of them to, to reply to all of the... Bineînțeles că nu toți oaspeții trebuie să răspundă la toate întrebările. Puteți răspunde la întrebările care vi se potrivesc cel mai bine. Cine dorește să înceapă? Peut-être rapidement aux questions qui ont été spécialement euh, adressées. Răspund la întrebările adresate avocaților. Nu specific. Eu am notasem trei lucruri din partea domnului Foz. În primul rând, cum să garantăm o interpretare comună sau chiar uniformă. Nu e ceva ce se poate obține rapid. Fiecare stat contra, care aparține convenției poate interpreta în modul său um, și apare încet încet jurisprudență. Am văzut-o și la alte convenții. Din păcate nu avem nicio armă pentru a obliga un stat membru să aplice o anumită prevedere într-un anumit fel. Nu știu, poate la alții au alte păreri. Acum, referitor la arbitraje. Deja există o convenție internațională cu privire la arbitraj. De obicei, arbitrajul e exclus din acest tip de instrumente pentru a nu aduce atingere convențiilor deja existente. Și al treilea lucru, pentru a răspunde la întrebarea cu privire la motivele pentru a refuza o recunoaștere sau execuție. Dacă convenția e aplicată în mod extins, se va aplica și unor țări care au tradiții și culturi foarte diferite. Și din acest motiv, în proiectul de convenție există în continuare motivul um, legat de menținerea ordinii publice în statul în care trebuie recunoscută hotărârea judecătorească de respectivă. În cadrul regulamentului Bruxelles 1 bis e un motiv de refuz care practic nu mai e aplicat. Nu prea mai e, foarte rar. Însă în cadrul acestei convenții E probabil că acesta să rămână un motiv de refuzare care va fi aplicat mult mai frecvent. Dacă îmi permit. Um, die Frage von Herrn Voss. Voi răspunde eu acum la întrebarea domnului Foss cu privire la uh, procedurile de arbitraj, de ce sunt ele excluse? Ei bine, avem de-a face cu materie civilă și penală și în comunitatea internațională există um, o un efort uh, spre uh, Convenția de la New York pentru a nu se încălca anumite hotărâri judecătorești uh, exprimate în uh, procedurile de arbitraj. Avem și clauza de excludere uh, care este prevăzută de către Bruxelles 1 și trebuie să ne gândim de asemenea și la hotărârile judecătorești care se referă la numirea unui judecător și alte măsuri de sprijin care trebuie uh, pronunțate, e bine, acestea trebuie să fie excluse pentru că reprezintă o lume în sine. Dacă există sancțiuni uh, în cazul în care un stat nu uh, respectă prevederile de competență, respectiv uh, prevederile de executare. Sancțiuni în sensul restrâns nu există, într-adevăr, dar conferința de la Haga, încă din 1893, uh, uh, aplică convenții internaționale și mecanismul funcționează. Fiecare convenție este însoțită de un raport explicativ care este scris în forma unui comentariu la o lege din Germania, de exemplu. Și sigur că acesta este uh, redactat ulterior adoptării convenției respective. Exista un raportor uh, din cercul uh, delegaților în trecut, acesta era numit și el era cel care scria din perspectiva sa, care este uh, punctul de vedere al legiuitorului. Acum nu se mai întâmplă așa, acum există un raportor din domeniul uh, dreptului civil și altul din uh, cel al dreptului comunelor și uh, dacă textul cumva mai trebuie interpretat, atunci uh, exist, se cade de acord cu privire la o interpretare comună care se va regăsi și în raport. Acum, referitor la chestiunea um, liberei circulații a hotărârilor judecătorești la nivel mondial, eu spune că da, despre asta e vorba, însă încă nu suntem acolo. Dar ar fi un pas important din punctul meu de vedere. Acum, uh, anumite decizii întemeiate pe motive religioase. Nu a fost ridicată în discuție această problemă, deoarece ne aflăm în, dre- în domeniul dreptului civil și comercial – cred că va fi mult mai greu să ajungem la o înțelegere în ceea ce privește dreptul familiei, de pildă. Doamna Sulve, question. Deocamdată nimeni n-a ridicat problema asta în discuție. Just pour euh, rebondir sur la question du droit religieux. Acum, ca să revin la dreptul religios. E important să înțelegem că, în general, aceste hotărâri judecătorești Uh, sub egida acestei convenții și în virtutea dreptului european. Deci aici noi nu controlăm regulile care au fost aplicate de judecătorul străin. Deci nu există acest control. De singura rezervă, ordinea publică internațională, în cazul în care rezultatul e atât de șocant încât refuzăm să executăm. Asta e principiul, dar nu e un principiu de control, ci doar, da, există un element atât de șocant prin care să se poate refuza executarea. Și asta e peste tot, în toate sistemele juridice europene. Acum, în ceea ce privește uh, între Franța, Germania, Luxemburg și Spania și ar fi la fel și în cadrul acestei convenții. Acum, dacă ne gândim la islam, Curtea de Casație franceză, jurisdicția europeană care a fost uh, foarte afectată de aceste chestiuni, deoarece cea mai mare comunitate musulmană în Franța. Deci Curtea de Casație a spus că să invoci uh, de pildă ordinea publică internațională în, cadrul, în cazul poligamiei. Deci dacă există un impact financiar, dacă două femei poligame fac o succesiune, de pildă, pe teritoriul Franței, se ține cont de poligamie, se împarte la două, la două părți averea. Deci să nu uităm, șocul fundamental care poate permite executarea unei uh, hotărâri de cădărești nu prea apare în domeniul dreptului comercial și vorbim de drept civil și comercial. Deci, practic, nu va fi asta o problemă cea mai spinoasă și de aia nici nu a apărut la negocieri. În dreptul civil și comercial nu va apărea problema. În practică se pune problema corupției mai degrabă din aceste țări, corupția judecătorilor din străinătate. Mm des motifs de refuz. Aici trebuie să știm dacă tehnicile și motivele actuale de refuzare ne permit să combatem astfel de dificultăți care sunt un, adesea ascunse. E greu să faci diferențierea între o hotărâre judecătorească emisă de un judecător corupt și de un uh, și alta emisă de unul care nu e corupt. Dacă îmi permiteți, a fost o întrebare în legătură cu Danemarca. Știți că Danemarca nu participă la adoptarea măsurilor ce țin de cooperarea judiciară. Au optat. Deci dacă convenția se va adopta și dacă Uniunea va hotărâ să o semneze și să o ratifice, o va face ca Uniune, însă Danemarca va face uh, un contract separat ca la acest convenție, să avem un acord paralel cu Danemarca în ceea ce privește regulamentul Bruxelles 1 și avem acolo niște orientări, niște principii generale de cooperare între UE și Danemarca în ceea ce privește negocierile internaționale. Oricum, colaborăm foarte bine cu Danemarca în acest domeniu. Doar să adaug la ce s-a spus cu privire la interpretarea acestor prevederi Andreea mai putea adăuga un lucru. Conferința de la Haga are niște comisii specializate care se întrunesc dată la patru ani și toate părțile contractuale de deci se vor uni pentru a discuta modalitățile de interpretare, de partea practică ce ține de punere în aplicare. Deci e un instrument util pentru a ajunge la o înțelegere comună a prevederilor din această convenție de la Haga. Și în ceea ce privește um, căile de atac colective sau acțiunile colective, mă scuzați, în justiție, aici, dacă se trece filtrul jurisdicțional, convenția se aplică, în principiu. Dacă îmi permiteți, vreau să intervin și eu pentru a aduce o precizare uh, legată de interacțiunea între proiectul de convenție și arbitraj. Cuenta că efectivamente Cred că trebuie să ținem în uh, cont că proiectul de convenție exclude um, arbitrajul. Uh, pentru că există convenția din uh, New York care uh, are un, prevede un mecanism de recunoaștere și uh, punere în aplicare. Dacă convenția ar avea succes, obiectivele ei sunt ca rezoluțiile, ca rezoluția conflictelor pe cale judiciară să se poată facă printr-un mecanism similar care să asigure eficiența transfrontalieră. Acest lucru este important din punctul de vedere al folosirii convenției ca mod jurisdicțional, ca mod de soluționare jurisdicțională. În uh, domeniul familiar, uh, drepturile de familie și uh, al cerul chestiunile religioase diferă mult de dreptul comercial, însă Uniunea Europeană poate fi relevantă în sensul garantării uh, dreptului de competență, de concurență în Uniunea Europeană. În uh, acest sens, articolul 10 din uh, proiectul de convenție prevede că atunci când rezoluțiile um, stabilesc sancțiuni uh, compensatorii, atunci rezoluțiile pot căpăta o natură doar din public în statele membre există uh, multe standarde de compensare și uh, acest, aceeași situație și în uh, cadrul internațional. Doamna Jao, da, vreau și eu să adaug câteva chestiuni. Când e vorba de principiile și standardele comune, cred că punctul de plecare pentru elaborarea convenției a fost stabilirea temeiului pentru uh, ca aplicarea convenției trebuie stabilit dacă e vorba de jurisdicție indirectă sau dacă există temeri pentru respingere. Articolul 22 sau 23 din Convenție spune deja că interpretarea trebuie să fie uniformă Deci trebuie să fie interpretarea conform convenției și nu interpretarea um, din perspectivă națională. Biroul permanent are contacte strânse cu statele membre, noi um, urmărim jurisprudența și facem baze de date, asta facem noi, și periodic conferința de la Haga și secretarul general convoacă Comisia Specială care uh, va revizui modul de funcționare al Convenției. La fiecare 4-5 ani uh, ne-am așezat la masă pentru a vedea cum funcționează Convenția, care sunt erorile, care sunt punctele slabe. Astfel uh, s-ar stabili și uh, standarde pentru interpretarea convenției. Avem și un raport explicativ. Acum există um, uh, draftul revizuit pentru convenție. Chiar dacă acestea nu au caracter obligatoriu, ele reflectă discuțiile care s-au purtat la negocieri pentru ca oamenii să știe ce evoluții s-au făcut. În ceea ce privește acțiunea colectivă, ea nu uh, este exclusă Articolul 713 uh, nu permite temeiul de ordine publică în ceea ce privește um, recunoașterea aplicării în cazul hotărârilor judecătorești. În chestiuni comerciale, uneori oamenii gândesc în termen de uh, litigi între stat și investitor. Acest lucru nu intră sub competența uh, convenției, dacă un anumit uh, tip de hotărâre are consecințe politice, ea nu ar intra sub incidența convențiilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, voi răspunde la uh, întrebarea domnului Breton în legătură cu uh, echilibrul între temerile de respingere când uh, oprim judecă, hotărârile din state terțe să intre în sfera juridică UE, dar în același timp promovând aplicarea hotărârilor europene în afară. Articolul 7 din proiectul de mm, convenție, care este uh, foarte mult inspirată din convenția din 2005 privind alegerea mm, forului de judecată, mm, aș realizează un echilibru, pentru că poate opri aplicarea hotărârilor uh, din state terțe care au uh, semnale de alarmă trase, promovând în același timp aplicarea hotărârilor europene în străinătate. Nu e vorba de temeiuri de refuz bazate de pe politică publică, ci și pe fraudă și pe corectitudine procedurală. cadrul este uh, de așa natură încât permite, uh, nu permite unui uh, tribunal să revizuiască hotărârea pe fond. Domnul Fost, doriți să mă interveniți? Mulțumesc. Într-adevăr, mai am o întrebare suplimentară care se referă la cele două puncte pe care le-ați menționat. Pe de o parte, Aș vrea să știu cum se abordează sentințele de natură politică. Pentru că în acest moment uh, aș vrea să mă refer la cele, de exemplu, referitoare la opoziția din Rusia sau la cele pronunțate în Turcia uh, sau în alte state. Nu se poate exclude faptul că ar putea să existe uh, sentințe motivate politic și să trasăm aici o limită fără să vrem să sprijinim noi așa ceva. Ei bine, eu cred că trebuie să trasăm o limită și să spunem, așa nu se mai poate, o, un astfel de demers nu o susținem pentru că nu este ce ne dorim, ba chiar din contră. Și asta mă duce la următoarea mea întrebare. Ce rol joacă în fiecare stat membru chestiunea independenței justiției? care este ponderea pe care o are justiția și independența ei într-un stat? Sau este indiferent dacă uh, independența justiției într-un stat este evaluată ca atare sau nu? Pentru că și numai în Uniunea Europeană avem un stat membru în prezent care uh, pune sub semnul întrebării independența justiției. Și cred că așa ceva nu putem să acceptăm. Și Acestea sunt valori și principii fundamentale pentru noi. Și, sigur, putem să spunem, uh, bun, ei sunt, uh, au aderat, sunt în interior, uh, trebuie să le uh, tratăm într-un fel sau altul, dar nu există posibilități de sancționare, pentru că niciodată nu ne-am putut imagina că un stat membru ar putea să pună sub semnul întrebării sau să se îndepărteze de principiile și valorile fundamentale ale Uniunii. Uh, de aceea doresc să atrag atenția, pentru că dacă nu există sancțiuni, dar toată lumea participă, apoi la un moment dat ne trezim că suntem expuși la anumite riscuri, fără să avem posibilitatea de a corecta ceva. Și pornind de la experiența pe care o avem în Uniunea Europeană, pe care am acumulat-o în timp, mie așa ceva mi se pare o atitudine neglijentă. Pentru că dacă nu se respectă această bază de valori comune, atunci ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa la acest lucru. Vreau să atrag atenția asupra acestui lucru pentru că punctul referitor la independența justiției joacă un rol important pentru noi și nu putem să spunem pur și simplu, bun, dacă justiția nu este independentă, cu toate acestea, recunoaștem în continuare hotările judecătorești pronunțate cred că nu ar trebui să o luăm pe această cale, să acceptăm așa ceva și să trasăm undeva o limită. Să existe un punct unde să putem totuși să acționăm dacă l-am atins. Nu putem să ne purtăm ca și cum astfel de probleme nu ar exista. Thank you. Is there a... Mulțumesc. Um, se oferă cineva voluntar să răspundă la aceste întrebări? Aveți cuvântul, doamnă Sigur că nu pot să ofer un răspuns uh, final, însă vreau să spun că s-a discutat despre astfel de lucruri și sigur că într-o formă împachetată diplomatic, însă trebuie distins între două aspecte. În primul rând, cui îi permitem accesul și sigur că există câteva state care doresc o bilateralizare a relațiilor, care până acum nu era poziția Uniunii Europene. Asta înseamnă că aderarea unui stat la această convenție ar uh, trebui realizată numai în raport cu uh, aderarea celorlalte stații. Uh, un astfel de criteriu există mm, uh, în ceea ce privește convenția privind uh, răpirea copiilor și uh, ne-am gândit, um, într-adevăr, fiind o materie atât de controversată, un care ar putea să fie criteriile pe care le adăugăm. Sigur că este vorba despre uh, foarte multe relații uh, în cadrul unui, unei astfel de convenții. Bun, și acum, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare, dacă mai târziu există state care se îndepărtează de aceste valori și principii comune, uh, da, nu există sancțiuni și cred că doar individual, printr-o clauză de ordre public, s-ar putea rezolva acest lucru. Dar uh, statul nu poate să fie exclus uh, pornind de la o astfel de premiză. Nu se poate face ceva la nivel orizontal, cel puțin. Cam așa stau lucrurile în acest moment. Just want to add one thing to this. Thank you for insisting on this particular aspect. Uh, vreau să mai adaug uh, ceva. Mulțumesc că insistați asupra acestui aspect. Comisia este, uh, desigur, sensibilă la aceste chestiuni dar fără să uh, avem un răspuns definitiv la întrebarea aceasta, la momentul de față, considerăm că articolul 7 al uh, proiectului uh, de convenție, temeiul pentru refuz, furnizează în cadrul Convenției instrumentele care permit tribunalelor europene să recunoască, să refuze recunoașterea aplicării în situațiile deschise de dumneavoastră, care sunt, în mod evident, situații grave. Dar fie uh, recurgând la politicile publice, care, apropo, nu include doar politicile naționale, ci și pe cele europene, incluzând uh, valori uh, la care ținem, precum independența sectorului judecătoresc, independența justiției, și corectitudinea procedurală care uh, dacă corectitudinea procedurală de la tribunal de origine nu este în conformitate cu definiția noastră a corectitudinii procedurale, astfel de situații, situații grave pe care le descrieți dumneavoastră, ar putea fi abordate în cadrul convenției fără să fie necesar ca uh, un tribunal să uh, meargă în, în exteriorul acestei convenții. Creăm un uh, cadru prin care hotărârile europene pot fi aplicate în state terțe, uh, însă ne luăm și precauțiile necesare și prin garanțiile necesare pentru a uh, proteja sfera juridică um, europeană. Doar câteva cuvinte um, în legătură cu uh, acest subiect în partea avocaților. Înainte de recunoașterea unei um, hotărâri uh, străine, există procedura execuatur. Um, în cadrul acesteia, părțile uh, pot să pledeze nu pe fond, ci în legătură cu un potențial refuz de punere în execuție, în executare. Și atunci ar trebui să fie respectată nu doar ordinea publică a uh, statului uh, părâtului, dar în cazul în care procedura aplicată pentru obținerea uh, pentru donarea procedurii nu sunt în conformitate cu echitatea procedurală. Uh, Independența justiției uh, și respectul statului de drept fac parte din uh, principiile care trebuie să fie respectate, dar uh, sunt de acord cu rezervele exprimate de profesorul Cunibert, în special în ceea ce privește corupția și independența justiției. Sunt chestiuni care nu sunt întotdeauna um, existente, nu există întotdeauna, nu sunt respectate întotdeauna și uh, tribunalul uh, părții vizate trebuie să pronunțe execuatorul. Dacă îmi permiteți uh, foarte pe scurt, cred că trebuie să nu uităm o chestiune importantă în ceea ce privește independența, ca și corupția, dar mă refer acum la independență anumite părți, în Rusia, în Turcia, de exemplu, sunt foarte apropiate puterii și pot uh, influența rezultatul unei judecăți. Alții însă nu au această posibilitate. Este posibil ca anumite litigii comerciale să nu uh, fie uh, să fie vizate de faptul, să fie afectate de faptul că o anumită persoană poate avea influența asupra tribunalului. Deci judecătorii în anumit stat pot sau nu să fie independenți. În cazul drogului comercial, tehnica principală care a fost uh, folosită pentru a evita uh, jurisdicțiile de care ne temem uh, din probleme de lipsă de independență sau de uh, respectarea justiției a fost recurgerea la arbitraj. Arbitrajul are atât de mult succes pentru că se evită multe tribunale în care există șanse mai mari sau mai mici să se întâmple dificultăți. Și această posibilitate rămâne în continuare în picioare. Thank you very much. Uh, we have exhausted, uh, hopefully, all the questions and answers and also uh, Uh, the time assigned to... Uh, vă mulțumesc pentru că ați participat la această reuniune. Uh, timpul alocat audierii noastre s-a scurs. Le mulțumesc tuturor oaspeților noștri pentru că au participat astăzi la această dezbatere. Vă mulțumim pentru experiența și expertiza cu care ați venit și pe care ne-ați împărtășit-o și ședința comisiei noastre va continua cu următoarele puncte de pe ordinea de zi. Dear colleagues, we continue by item 12 of... Uh... Dragi colegi, continuăm cu punctul 12 al ordinii de zi de azi. Schimbul de opinii legat de legea aplicabilă efectelor asupra terților al gestiunii de creanțe, ale gestiunii de creanțe. Eu sunt raportor Este un dosar um, foarte important. Când am adoptat um, uh, regulamentul Roma 1 uh, privind um, legea aplicabilă chestiunilor contractuale, acest dosar vine să completeze o lacună uh, care existat în acel regulament. Câteva cuvinte despre propunere. Iată că sfera de aplicare pare a fi limitată. Cesiunea de creanțe privește uh, sume Uh, foarte mari uh, în fiecare zi. Ce se face în acest dosar trebuie să fie făcut foarte bine și asta vreau să mă concentrez pe două chestiuni. În primul rând, una de natură procedurală. Sugerez să ne limităm uh, eforturile la uh, să ne concentrăm doar pe anumite părți din propunerea comisiei. Uh, Uh, subiectul după aceea, care ar trebui să fie principala alegere de uh, lege aplicabilă. În primul rând, în legătură cu sfera de aplicare a raportului, propunerea Comisiei uh, are 15 articole și merge pe schema regulamentelor Roma 1 și Roma 2. Din câte văd eu, articolul, articolul 3 și 7 până la 13 au fost preluate fără niciun fel de modificare. Din acest motiv mă voi concentra pe articolele 1 și 2, 4 până la 6 și poate ultimele articole din propunere. V-aș ruga să faceți la fel. În legătură cu principala regulă, articolul 4, alineatul 1 al propunerii Comisiei, stabilește legea principală privind legii, legea aplicabilă. Comisia a ales uh, dreptul uh, domiciliului uh, obișnuit al cesionarului. În cazul în care statele membre nu statele membre nu sunt de acord uh, cu legea aplicabilă în aceste cazuri. În anumite state membre, legea aplicabilă este legea creanței cesionate și în altele uh, obiceiul obișnuit al cesionarului, iar în alte cazuri legea contractului de cesiune. Trebuie să analizăm care sunt terții pe care aceste reguli trebuie să-i protejeze. În principiu, uh, părțile uh, terțe care pot risca de pe urma, uh, risca să pierdă bani de pe urma cesiunii sunt credita, creditorii cesionarului. Pentru aceștia, dreptul uh, domiciliului obișnuit al cesionarului ar uh, acorda mai multă transparență pentru părțile terțe interesate decât alternativa legii aplicabile um, creanței cesionate. Eu uh, tind să fiu de acord cu comisia care a ales legea aplicabilă consecințelor asupra terților ale cesiunilor. În ceea ce privește securitizarea, Comisia a, produs, a, a propus o regulă destul de neortodoxă la articolul 4, alineatul 3, care permite părților la un contract de cesiune să aleagă legea aplicabilă um, în cazul efectelor asupra tărților. Acest lucru uh, în contravine uh, al regulamentelor existente să lăsăm uh, deschisă această posibilitate de alegere a legii aplicabile ar fi un, să facem un pas prea îndrăzneț. Cred că putem modifica regula pentru ca părțile la un contract de cesiune să aplice legea aplicabilă majorității creanțelor și uh, să o aplice tuturor creanțelor securitizate. Atât din partea mea. Doriți să comentați? Se pare că nu. Uh, dorește să intervină comisia? Avem pe cineva? Doriți să interveniți? Nu? În acest caz, putem uh, încheia discuția pe marginea acestui punct și continuăm acum cu punctul 13. Schimb de opinii în legătură cu uh, aspectele comerciale ale globalizării. Domnul Le Breton este uh, raportor pentru aviz. Aveți cuvântul, domnule Le Breton. Je suis encore sous le choc. Mulțumesc, domnule președinte. Încă sunt șocat, deoarece după ce l-am fixat pe profesorul Cuniberti, care tocmai lua cuvântul, mi-am adus aminte că am fost profesorul lui la Grenoble, deci sunt extrem de mândru de asta. Acestea fiind spuse, revin la subiectul meu. Da, am avut tineri colegi, uite, acum am și studenți care, iată, nu mai sunt așa de tineri, asta arată că sunt destul de bătrân. Acum, e vorba de gestionarea globalizării, un subiect foarte pasionant și de viitor. Ca bază de reflexie am avut un document al Comisiei redactat pe 10 mai 2017 care se intitulează Document de reflexie în ceea ce privește controlarea globalizării. E ceva interesant, deoarece globalizarea, bineînțeles, că are aspecte pozitive. Comisia reamintește acest lucru. De exemplu, fiecare miliard de euro de exporturi reprezintă din calcule 14.000 de locuri de muncă suplimentare create în UE. Sau această cifră impresionează 30 de milioane de locuri de muncă din UE, un loc de muncă din șapte depind de exporturile noastre către restul Uniunii, ceea ce ne uh, arată cât de importantă e problema. Pe lângă asta, pe lângă comerțul tradițional, avem acum și comerțul digital, care are un viitor uh, promițător. În ciuda acestor fapte, globalizarea are și aspecte negative. Există riscul de a ne expune la dumpinguri fiscale, sociale, de mediu, sanitar. Unele țări uneori sunt uh, practic arătate cu degetul aici cum ar fi China și este riscul de a ne expune la produse contrafăcute. Și mai e o problemă, modul în care vom aborda litigiile internaționale. Ce justiție ne dorim pentru problemele comerciale internaționale? Mai ales pentru litigiile care au în statele investitorilor. Mare problemă. Din păcate, pentru a răspunde la toate aceste probleme, nu avem dreptul decât la o pagină, așa cum se obișnuiește, Și de aceea vă propun să ne concentrăm pe patru puncte, să spunem clar că trebuie respectate tradițiile europene. Mă gândesc, de exemplu, la de numirile de origine protejate. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt respectate în tratatele de liber schimb. E bun pentru consumatori, e bine să respectăm know-how-ul nostru, ceea ce se face doar în anumite teritorii. Și încă o chestiune foarte de actualitate. Tratatele de liber schimb uh, negociate de UE încep să respecte din ce în ce mai mult uh, aceste denumiri de origine protejate. În cadrul TTIP nu era la fel și când am fost împreună, domnule președinte, la Washington, țineți minte că ei nu vreau deloc să țină cont de asta. Chiar atacaseră Franța, spună că Franța e o țară a trecutului care ține cu dinții de aceste uh, denumiri de origine controlate. Odată cu Canada CETA, ține mult mai bine cont de europeni, de, mă scuzați, de aceste indicații uh, controlate. dar ne gândim la viitorul acord cu Mexicul, care e pe care de a fi pregătit, ei bine, acest acord va respecta și mai mult uh, indicațiile geografice protejate, deși ține din ce în ce mai mult cont de asta. Și un al doilea rând, lucru. Trebuie respectată creativitatea care e atât de importantă. Domnul Cavada spunea azi dimineață, practic în mod uh, poetic, dar el e foarte priceput la asta, spunea că bogăția Europei vine din uh, forța sa creatoare, deci trebuie să ne protejăm brevetele, proprietatea intelectuală, mărcile noastre, și un lucru care merită reamintit. În al treilea imperativ, respectarea dreptului. Atunci când comerțul internațional care are niște reguli și acestea sunt uh, încălcate, e bine, trebuie să ne uh, adresăm celor mai buni judecători cu putință. Și aici sunt posibile trei căi. Justiția națională ar fi preferința mea, Însă trebuie să dăm dovadă de luciditate de multe ori. Uh, investitorii nu au încredere în sistemele naționale judecătorești. Tribunale de arbitraj e soluția care s-a impus în ultimii ani, însă s-au cam discreditat în ultima vreme, deoarece arbitrii cam provin din uh, mediul de afaceri și dau dovadă de lipsă de parțialitate. De multe ori procedurile nu sunt transparente, deci a treia soluție care se configurează e cea propusă de comisie în documentul de reflexie, Tribunalul Multilateral al Investițiilor. Trebuie să ne gândim la soluția asta. Avantajul e că toată lumea e uh, liniștită, avem un tribunal cu judecători mai uh, independenți. De asemenea, trebuie să respectăm competențele. Domnule Duran, nu vă speriați, n-am uitat bazele, știu că vă îngrijorați, mai ales că în ultima vreme cam sunt de acord cu comisia, însă mă întorc eu la principiile mele de bază, nu vă temeți. Tratatele de liber schimb corespund în cea mai mare parte a timpului unor competențe partajate între state și comisie, deci nu sunt de competență exclusivă a UE. Trebuie să reamintim asta și o regulă sănătoasă, sănătoasă să respectăm aceste reguli. De altfel, Curtea de Justiție, în uh, avizul din 2017, a reamintit acest lucru în ceea ce privește tratatul cu Singapore. Deci suntem aici pe teren sigur. În concluzie, globalizarea e un fenomen inevitabil. Mais à condition de l'encadrer. Car ce que, ce que nous voulons, je pense... trebuie încadrată. Nu ne dorim o globalizare sălbatică, ultraliberală, pentru care economia să fie scopul în sine. Vrem o globalizare sănătoasă, încadrată de drept, care să pune economia în serviciul națiunilor și indivizilor. Thank you very much. Uh, does any member... Mulțumesc foarte mult. Dorește să intervină cineva? Domnul Durand? Le président, merci, pas, pas pour pour une fois. Euh, nu vreau neapărat ca să intru într-o polemică cu colegul, cel puțin nu de data asta. Aș vrea o precizare în legătură cu tribunalul acesta multilateral al investitorilor. E necesar că de dumneavoastră să avem jurisdicții care să se dedice exclusiv problemelor investitorilor? E practic o derogare aici la dreptul comun, nu? E o întrebare la care mi-aș dori să-mi răspundeți dumneavoastră în calitate de jurist. Domnul Fost. Frage geht in die gleiche Richtung. Și întrebarea mea merge pe aceeași direcție. Avem în Germania, și am discutat în Germania adesea, despre această relație între investitori și state și cum am putea să o configurăm mai bine. Și în final a existat și această opinie că poate ar fi bine să existe un tribunal internațional care să trateze astfel de subiecte, astfel încât această încredere într-o instanță independentă să fie dată. Din punctul meu de vedere, ar merita sprijinit un astfel de demers și aș vrea să știu care este părerea noastră. Mulțumesc, acestea au fost întrebările pentru domnul Le Breton. Uh, doriți, uh, domnule Le Breton, să răspundeți uh, la întrebări și comentarii? Practic, cei doi colegi pun aceeași întrebare. Problema justiției față de investițiile internaționale. Eu personal vă spun, aș prefera ca sistemele naționale să poată um, acționa, dar nu e realist. Dacă alegem această opțiune, mulți investitori vor renunța la investiții. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în majoritatea statelor membre justiția funcționează. Sunt prudenți, spun în majoritatea statelor membre funcționează, nu în toate. Însă dacă e să ieșim de pe teritoriul Uniunii Europene, știm că multe mm, justiții naționale nu prea funcționează bine. Deci ar trebui găsit o altă soluție. Soluția până acum fusese cea a tribunalelor de arbitraj internațional. Îmi reamintesc că am fost la Sirdi, care poate să uh, funcționeze, nu îi acuz de nimic. Însă eu cred că trebuie să nu avem o încredere nelimitată în astfel de Uh, instanțe care sunt prea apropiate de investitori. De multe ori sentințele sunt împotriva statelor, de multe ori trebuie protejate statele împotriva investitorilor, deoarece investitorii devin mai puternici decât anumite state, e un fenomen relativ nou în istoria lumii, deci trebuie găsit altceva. Nu știu, poate că eu nu am o imaginație prea bona, bogată, însă Singurul lucru la care mă gândesc ar fi un tribunal internațional alcătuit de judecători fiabil, cu o procedură transparentă. Poate trebuie să ne obișnim cu ideea, însă poate Comisia de Afaceri Juridice ar trebui să sprijine această lansată care, ideea care nu a fost lansată doar de Comisie, ci și de mulți profesori, juriști, persoane hmm, care se gândesc la această problemă. Mulțumim, Comisia a cerut să ia cuvântul. Yes, thank you very much, Mr. Chair, and thank you very much to this committee. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru avizul pe care îl oferă um, pe marginea acestui raport. Aș dori să subliniez și câteva aspecte încă câteva aspecte care nu se referă doar la aspectele juridice care se regăsesc în această comunicare. Există o creștere a protecționismului din partea Statelor Unite, al Chinei și cu această comunicare Comisia a dorit să-și exprime opinia că deschiderea economică este importantă pentru beneficiile noastre și bunăstarea cetățenilor noștri. În același timp, nu suntem naivi. Este important să existe deschidere economică, pornind însă de la niște reguli clare, iar prin acordurile noastre bilaterale asigurăm asigurăm un nivel minim uh, de protecție pentru aspectele sociale, aspecte uh, legate de protecția mediului și această comunicare pune accentul în aceeași măsură pe lupta împotriva concurenței neloiale. De exemplu, dumpingul din partea Chinei sau uh, ajutoarele de stat oferite de China și investiții care sunt făcute de către noi în tehnologii cheie importante pentru securitatea națională sau reciprocitatea la piețe. Un alt aspect important în această comunicare este uh, modul în care globalizarea uh, este făcută și uh, devine durabilă. Fie că ne place, fie că nu. Așadar, acordurile comerciale trebuie folosite pentru a ne proiecta valorile ca o formă de politică externă pentru a la transmite și altor țări valori care fac atât de important Europa, cum ar fi dezvoltarea durabilă, protecția drepturilor fundamentale și așa mai departe. În plus, am făcut un pas înainte în ceea ce privește este transparența. Am fost criticați, dar cred că în ultimii cinci ani am sporit foarte mult uh, transparența acordurilor comerciale. Cred că suntem uh, foarte uh, transparenți în ceea ce privește acest lucru în prezent și cu această comunicare am propus și negocierea uh, contra, uh, acordului cu Australia și Noua Zeelandă, iar Comisia a făcut publice recomandările sale pentru un mandat. Până un alt este un document al Consiliului, dar dorim să facem publice și motivele pe care le avem pentru a desfășura aceste negocieri, astfel încât încât părțile interesate, parlamentele naționale, să-și poată face vocea auzită prin intermediul guvernelor. Mulțumesc! Mulțumesc în special pentru faptul că ați menționat acest punct atât de sensibil referitor la faptul că Investițiile sunt parte a politicii comerciale ale Uniunii Europene și sigur că uh, apare această întrebare referitoare la protecția infrastructurilor strategice din Uniunea Europeană și a investițiilor în uh, infrastructură strategică, care, din punctul meu de vedere, reprezintă una dintre sarcinile cele mai importante ale Uniunii Europene și pe viitor, dacă ar fi să atingă obiectivele politicii comune comerciale. Cu acesta am uh, încheiat uh, acest punct și putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul punct este deja unul in camera, așadar voi ruga pe toată lumea care nu este îndreptățită să participe la reuniunea cu ușile închise să părăsească sala.